Good morning everyone and I wish you all a happy new year and a successful season. Bună dimineața tuturor, la mulți ani și să avem cu toții luni de succes. În ceea ce privește ordinea de zi, punctul 10, punctele 10 și 11 vor fi schimbate între ele. Dacă nu se opune nimeni, considerăm ordinea de zi adoptată. Mulțumesc! Știți că o delegație noastră a mers între 13 și 18 noiembrie la Bonn, COP23, anul trecut. Ați primit documentele de la reuniune, inclusiv raportul uh, delegației de la această conferință a părților. În luni, 15 ianuarie, la 7 și jumătate seara, 19.30, vom avea o reuniune extraordinară a coordonatorilor ENVI pentru toți membrii MV pentru a avea un schimb de opinii cu ministrul Nicola Ulo, ministrul mediului din Franța, și să discutăm chestiuni cum ar fi uh, rezultatele summitului O singură planetă, aspecte legate de energie, biodiversitate și economia circulară. Pe 25 ianuarie trebuia să avem o reuniune partea de după amiază va fi amânată, anulată, însă sesiunea de dimineață va avea loc conform planurilor. În ceea ce privește schimbările la nivelul secretariatului comisiei noastre, într un răspuvenit uh, poziției Matici, administrator care vine de la secretariatul IMCO și care de la 1 ianuarie ni s-a alăturat nouă. Regimul lingvistic astăzi cuprinde 21 de limbi și puteți găsi fișierul electronic prin aplicația e-meeting. Reuniunea de astăzi va fi transmisă pe internet. Am avut o reuniune a coordonatorilor pe 13 decembrie. Recomandările au fost transmise prin e-mail și dacă nu există obiecții din partea dumneavoastră, putem considera recomandările adoptate. Dacă până la finele reuniunii de astăzi nu există obiecții și procesele verbale ale reuniunilor din 11-12 octombrie, 19 octombrie și 23 octombrie vor fi adoptate. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Obiecții pe baza articolului 106, utilizarea bisfenolului în lacuri și vopsele care intră în contact cu produsele alimentare. Avem mai mulți coraportori și o să încep prin a-i da cuvântul domnului Hausling. Da, Frau Vorsitzende, liebe colegi. Doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând aș dori să vă urez tuturor uh, un an nou fericit. Începem astăzi cu un punct important și cred că ne revine misiunea de a lua și o decizie astăzi dacă calea aleasă de comisie în cazul bisfenol A este cea corectă sau uh, nu. Putem spune, poate da, este un pas înainte făcut de comisie prin reducerea limitei, însă noi considerăm că o comisie trebuie să meargă mai departe în a elimina complet sau a interzice complet bisfenolul, A, în special în acele materiale care sunt destinate să vină în contact cu alimentele. Despre pericolele bisfenol A, nu cred că mai trebuie să vorbim. În multe studii s-a evidențiat acest lucru. Este un perturbator uh, endocrin uh, și ca atare acționează asupra sistemului hormonal și chiar și agenția EHA a arătat în 2017 că este o substanță foarte activă în acest sens și trebuie interzisă. Nu mai trebuie să intrăm în detaliile consecințelor, de pildă a infertilității, a bolilor endocrine sau a bolilor care țin de sistemul cardiovascular. Deci, doar o interdicție ar însemna o cale consecventă pentru a garanta acest lucru. Și Comisia sigur vine și spune că în cazul biberoanelor. Uh, această substanță este deja interzisă și în curând și asupra altor uh, um, ținuturi care vin în contact cu laptele. Pentru, dar aici trebuie să vedem de ce nu facem următorul pas consecvent. De ce să protejăm doar un singur grup de consumatori sau un singur grup de risc și nu altele? Dacă tot se constată un grup de risc, atunci trebuie interzise toate acele lucruri eh, cu care intră în contact. Și mai există și alte substanțe periculoase și știm, eh, de pildă, ce efecte uh, ar putea avea împreună aceste substanțe, așa numitul efect de cocktail uh, apare aici. Și toate aceste lucruri nu se au în vedere în proiectul Comisiei. Și de aceea, cred că în ceea ce privește protecția sănătății, trebuie să fim mai consecvenți. Sigur că nu e vorba aici de a crea panică. Am constatat că Comisia se mișcă aici, dar întrebarea este dacă este suficient dacă noi, ca Parlament, care am mers deja în trecut mai departe de atât, pentru că am uh, adoptat deja o rezoluție în acest sens în ceea ce privește regulamentul cu privire la punerea în aplicare a materialelor de contact și la data respectivă o majoritate covârșitoare din acest Parlament s-a exprimat pentru interdicția bisfenol A. Și atunci de ce nu cerem Comisiei să facă tocmai acest lucru? Și există state din Uniunea Europeană care chiar au mers uh, mai departe, ca de pildă Franța, care, unde există o interdicție care se și aplică consecvent. Apoi mai există o listă cu 73 de substanțe alternative care poate fi consultată și care uh, Uh, pot fi folosite. Sigur, se poate spune că unele dintre aceste substanțe sunt mai uh, costisitoare, altele sunt mai greu de obținut. Bun, dar de ce nu se alege această cale a folosirii acestor substanțe alternative? Poate că anumite țări uh, nu vor decide să meargă mai departe dacă Comisia vine doar cu astfel de reglementări. Eu cred că se impune să mergem mai departe spre o interdicție completă. Și de aceea, ceea ce a prezentat Comisia, în opinia noastră, nu este suficient. Și de aceea vrem să mergem chiar mai departe. Acum, întrebarea este dacă pierdem oare timpul, dacă nu ar trebui să fim mulțumiți cu ceea ce ne prezintă Comisia. Eu cred că din punct de vedere politic și conform voinței Parlamentului trebuie să fim consecvenție, pentru că nu întotdeauna doar uh, cantitatea face diferența. Câte studii mai trebuie să fie care să arate că există un pericol pentru sănătate? Vă rog să încheiați, intervine președinta. De aceea vă rog să susține această rezoluție. Mulțumesc foarte mult. Am o listă a persoanelor care doresc să intervină. Următorul coraportor este domnul Balas. Oui, merci. Uh, je... Mulțumesc. Sunt de acord cu această obiecție. De ce? Pentru că în primul rând, în propunerea comisiei avem o problemă. Comisia spune să înregistrăm progrese în activitatea noastră pentru că am ales să vizăm mai bine interdicția bisfenolului A pentru sugari, pentru început uitând că dacă vom continua să autorizăm bisfenolul A pentru femeile însărcinate sau copii, nu rezolvăm deloc problema. Deci asta este o problemă, o lipsă destul de mare la nivelul propunerii comisiei. Un al doilea aspect și mai grav, aș zice, comisia spune vom reduce pragul și deci să interzicem bisfenolul A peste un anumit procedar. Problema este că perturbatorii endocrini nu așa funcționează. Nu există efect prag la nivelul acestor perturbatori. O doză foarte mică poate să aibă un efect mare, uneori chiar mai mare decât în cazul unei doze masive, pentru că există efecte complexe, efecte cocktail, adică atunci când sunt uh, asociate altor substanțe. Deci faptul că se reduce pragul nu schimbă prea mult riscul prezentat de bisfenolul A. Al treilea element, de ce Comisia astăzi ne propune acest lucru, pentru că se bazează pe o evaluare științifică făcută de EFSA, autoritatea noastră. Dar EFSA recunoaște că acest studiu este învechit, nu mai corespunde uh, realității științifice din prezent, chiar a lansat un proces, un nou studiu care astăzi este în fază de consultare publică și care trebuie să fie publicat anul acesta. E uluitor, deci, să vedem că există dispoziții luate de comisie pe baza unor cunoștințe științifice deja puse sub semnul întrebării tocmai de autorii acestor studii. Există o problemă procesuală destul de gravă. Iată de ce ni se pare necesar, și aici și închei, ca noi, Comisia de Mediu, pentru că asta suntem, Comisia de Mediu, să luăm o poziție fermă cu privire la faptul că această logică a Comisiei trebuie dusă la bun sfârșit și să se interdică în mod complet perturbatorii endocrini în general și a bisfenolului A în special Comisia de Mediu are responsabilitatea de a acționa aici. Dacă nu o facem noi, nu văd cum Parlamentul sau Comisia pot fi eficienți pe acest document. Mulțumesc, doamna Rif. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Sunt și eu autoare a obiecției depusă de colegul Hausling pe bisfenolul A S-a spus deja că, mm, după părerea noastră, Comisia nu merge prea departe în ceea ce privește toți perturbatorii endocrini. Nu o să revin asupra discuțiilor avute, asupra criteriilor, riscurilor bisfenolului. Domnul Hausling le-a amintit foarte bine. Comisia ne spune că aplică principiul precauției, reducând de aproape 10 sau de peste 10 ori nivelul bisfenolului în toate uh, ambalajele și recipientele din Plaxix, inclusiv pentru copiii sub 3 ani. E un lucru foarte bun, evident, dar departe de a, ne fi, de a fi suficient. Există și alte categorii vulnerabile, mă gândesc la femeile însărcinate, copiii de peste 3 ani, femeile care alăptează. Multe studii arată că femeile însărcinate sunt afectate de poluanți organici, inclusiv bisfenol A, și de aceea am făcut aceste propuneri cu privire la considerentele N și P. Din punctul meu de vedere, propunerea Comisiei este o modalitate de a încerca să relegitimeze, să repermită utilizarea acestei substanței, față de care există multe avertizări. Comisia a bătut în cuie, practic, această situație pe baza avizului EFSA din 2015, spunând că bisfenolul nu prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor, dar lucrurile s-au schimbat între timp. Această concluzie este de, urmează a fi declarată învechită. În iunie, uh, experții EFSA au uh, identificat bisfenolul A ca fiind o substanță extrem de preocupantă, very high concerned. S-a dovedit că este un perturbator endocrin pentru om. Deci nici măcar nu mai există controverse cu privire la gradul de risc al acestei substanțe. Avem discuția cu glifozatul, dar aici Comisia ar trebui să respecte concluziile EFSA. Prin urmare, concluzia logică este să se interzică folosirea acestei substanțe în orice produse alimentare. Există foarte multe studii publicate în special în Statele Unite pe acest subiect, care arată că bisfenolul are efect și în doze foarte mici. Din 2006 s-a ajuns la această concluzie și se pare că doar agențiile și puterile publice din Europa au îndoiele, ceea ce e destul de ciudat. Cetățenii s-au săturat de aceste tergiversări, de acești pași în urmă, practic, nu mai putem accepta așa ceva. E important să votăm o rezoluție aici și să confirmăm votul înregistrat în plenară în octombrie 2016 pentru această interdicție. Ar fi o nebunie să facem pași în urmă odată ce am avansat în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Pitikainen ar mai trebui să ia cuvântul, dar nu este aici. Aici am încheiat lista vorbitorilor din umbră, doamna Langen. Sorry. Zunächst auch Ihnen allen ein äh, gutes neues Jahr. În primul rând aș dori și eu să vă urez un an nou fericit. Eu nu împărtășesc apărările exprimate până acum. Eu cred că pasul făcut de comisie este unul în direcția cea bună, mai ales că comisia mandatase și EFSA să devină automat activă atunci când apar evoluții noi. Deci acesta nu este punctul final. Se așteaptă un studiu din Statele Unite care să permite și o revizuire cuprinzătoare de către EFSA. Eu cred că este mai bine să facem acum acest pas care vine cu limite mult mai stringente și pentru aceste utilizări și apoi să vedem care sunt pașii uh, necesari în continuare. De aceea noi nu putem fi de acord cu această obiecție. Și în acest context aș mai avea o întrebare adresată Comisiei. Dacă s-a verificat uh, ce efecte are acest uh, regulament asupra interdicției din Franța a acestei substanțe. Doamna Șaldemus. Thank you very much. Uh, and Mulțumesc. În numele grupului SND aș vrea să spun foarte clar pentru toată lumea încă de la început că grupul nostru este pentru interdicția totală a acestor perturbatori endocrine a bisfenolului în toate produsele care intră în contact cu alimentele și în general în toate produsele. Deci suntem pentru o interdicție totală. Credem că bisfenolul este o substanță periculoasă, credem că este important să o păstrăm departe de hrana noastră și nu credem că propunerea Comisiei Europene merge suficient de departe. Vrem o, un nivel de ambiție mult mai ridicat Însă, grupul nostru nu este de acord cu ob- aceste obiecții, pentru că nu avem două propuneri diferite aici. Nu avem una din partea comisiei și alta care ne dă ocazia să discutăm o interdicție totală. Dacă spunem da obiecțiilor, nu vom mai avea nicio propunere. Nu vom mai avea legislație, ceea ce înseamnă că nu vom mai putea să ne protejăm copiii. Propunerea din partea Comisiei, chiar dacă nu este suficient de ambițioasă, vom putea în șase luni să ne protejăm copiii împotriva expunerii la bisfenol în anumite substanțe de contact. Chiar dacă este un pas mic, este un pas în direcția corectă. Prin urmare, noi nu suntem de acord cu aceste obiecții pentru că este important să facem un pas, oricât de mic ar fi el. Este important de asemenea și nivelul de ambiții care să fie stabilit um, la un nivel mai ridicat de comisie. Trebuie să cerem comisiei, mai ales după alegerile parlamentare, să vină cu un plan cu privire la eliminarea acestor substanțe din produsele alimentare și cele de contact. Dar astăzi nu susținem această obiecție pentru că în primul rând, credem că este important să începem o pro- să aplicăm un nivel de protecție pentru copii și putem face asta în șase luni. Dacă obiectăm, nu știm când vom avea o nouă propunere din partea Comisiei, ar putea să dureze ani de zile. Deci noi suntem gata să facem acest mic pas în direcția corectă și credem că este important, dacă această propunere este adoptată, ca în mod regulat Comisia Europeană să raporteze în fața Parlamentului cu privire la implementarea acestui regulament, astfel încât să știm cum funcționează, care sunt problemele, cât de rapid se mișcă statele membre. Cam asta. Dar nu putem fi de acord cu obiecțiile pentru că, după părerea noastră, nivelul de protecție pentru copii va fi redus. Vom continua însă să luptăm pentru eliminarea totală a bisonului pe viitor. Mulțumesc, doamna Iulică, din partea Comisiei. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Sunt într totul de acord cu domnul Hoisling. Discutăm un punct foarte important astăzi. E adevărat, în ceea ce privește măsura comisiei prezentată, comisia consideră că este consistentă și va îmbunătăți situația actuală. Așa să vă reamintesc că cele trei elemente cheie din această legislație ne arată că se stabilește o limită mult mai strictă pentru bisfenolul A, care poate migra din uh, produsele de contact în uh, alimente. Am redus nivelul de la 0,6 la 0,05, deci de peste 10 ori. Asta pe baza valorii de risc EFSA, care a fost menționat aici, și pe baza uh, considerentelor de gestionare a riscurilor existente la nivelul Comisiei. Am extins de asemenea domeniul de aplicare și asta este foarte important pentru a include principalele surse de bisfenol A în materialele de contact, lacuri, vopsele pentru produsele care intră în contact cu produsele alimentare și astfel se reduce expunerea la bisfenol A. Și Comisia a luat notă de restricții la nivel național. A fost menționat cazul Franței și a aplicat principiul precauției, interzicând migrarea bisfenolului A în materialele de contact uh, pentru non-născuți și copii, protejând astfel această categorie vulnerabilă a populației. Comisia este conștientă de eforturile făcute din 2015, inclusiv de către ECA, cu privire la bisfenol A. Evaluarea făcută de ECA este diferită de activitatea EFSA. EFSA a analizat efectele asupra sistemului endocrin și o serie de alte efecte, cum ar fi efectele asupra sistemului imunitar. EFSA a examinat și expunerea oamenilor la bisfenol A și posibilitatea tuturor efectelor care pot apărea la om. Nivelul de siguranță, numită doză zilnică tolerabilă, stabilit de EFSA, e în considerare proprietățile de perturbatori endocrine ale BPA. Deci nu putem spune că la momentul la care ne-am pronunțat acest lucru n-a fost avut în vedere. În ceea ce privește moțiunea de rezoluție, Comisia știe că există bisfenol A ce poate rămâne în hârtie reciclată și în alte produse utilizate pentru ambalarea produselor alimentare în procesul de reciclare și producție se ajunge la o reducere a acestei substanțe și odată ce restricția la nivel european va fi implementată și va intra în vigoare în 2020, acest nivel va fi și mai redus. Un aspect important menționat aici este acțiunea deja întreprinsă la nivelul industriei și a unor state membre după cum am spus, Franța a fost menționată, dar mai există și restricții în Danemarca, Suedia și Belgia. Acestea au fost luate în considerare la elaborarea măsurii. Știm că în industrie se fac eforturi pentru înlocuirea bisfenol A și știm că există state membre care au impus interdicții și că Există dificultăți, inclusiv lipsa de înlocuitori adecvat pentru anumite produse. Există puține evaluări de risc care au fost făcute până acum în ceea ce privește noile alternative și nu se știe în ce măsură acestea sunt sigure. Interdicția în Franța ia în considerare acest lucru se spune că nu se aplică materialelor și echipamentelor industriale folosite în producția, stocarea și transportul alimentelor, rezervoare, cisterne și așa mai departe. Și nu se interzice bisfenolul la neadăugat intenționat, cum ar fi, de exemplu, în cazul cartonului și hârtiei reciclate. Apoi s-a întrebat dacă Comisia a avut în vedere efectul acestei măsuri asupra uh, interdicției din Franța. Cum am spus, aceasta nu este o interdicție totală. Comisia va lua legătură cu autoritățile din Franța, evident, pentru a vedea dacă există o suprapunere sau o intenție din partea Franței de a-și revizui măsura și fără îndoială va exista și o evaluare a diferențelor și suprapunerilor. Ce e important în acest context, și asta trebuie să subliniem, este că nu rămânem neimplicați. După cum știți, am cerut EFSA să facă o reevaluare completă a bisfenolului A lucru care urmează să se și întâmple cât de curând. EFSA așteptă ca această reevaluare să fie finalizată în 2019, cel mai devreme. Până atunci, EFSA va continua să lucreze foarte intens pe acest subiect și Comisia se angajează să se implice și pe viitor dacă se va dovedi necesar pe noua poziție EFSA. Deci nu putem vorbi despre un blocaj aici. În concluzie, această măsură este aliniată și contribuie la obiectivele regulamentului pentru un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, sănătății umane, siguranței. Măsura aceasta, vreau să vă reamintesc, se bucură de sprijinul a 27 din cele 28 de state membre asta când a fost votată în Comitetul Permanent în septembrie și respingerea acestei propuneri de eh, regulament în momentul de față ar fi în detrimentul consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Aici se încheie dezbaterea pe acest punct. Votul va avea loc mai târziu. Nu acum, pentru că acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume votul electronic. Sper că v-ați pregătit cartonașele de vot și putem începe. Two objections? Uh, the other one is the early non-objection, the one on uh, ETS aviation Brexit. Mm. Okay, is anyone... Hmm? One. Toată lumea e pregătită. Mai așteptăm puțin. I promise to be quick with this vote. Promit că acest vot se va derula rapid. Okay, so we are voting on uh, the objection. Deci e vorba de votul la obiecția legată de bisfenolul A. Electronically, so uh, the vote is open. Votul se deschis. Is everyone voted? A votat toată lumea. Nu văd suficiente voturi. anymore. It's not too much? Okay, everyone voted, then vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a respins. And the last vote. Yes. Trecem la votul următor. Proiectul de recomandare de a formula obiecții față de proiectul de regulament al Comisiei de modificare a regulamentului Comisiei de înființare a Registrului Uniunii. Se deschide votul electronic. S-a închis votul și s-a adoptat. Ceea ce închide sesiunea de vot. Următorul punct pe ordinea de zi este peste câteva minute întâlnirea cu domnul comisar Stilianides și vă invit să rămâneți pentru schimbul de păreri peste câteva minute.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

Dragi colegi, vă invit să luați loc și să îmi permiteți să urez bun venit în numele dumneavoastră, domnului comisar Stelianidis. Vizita domnului comisar a noi se leagă de publicarea propunerii cu privire la modificarea mecanismului european de protecție civilă un subiect de foarte mare importanță pentru noi, ca membri în Comisia de Mediu și pentru cetățenii Uniunii Europene. Ca urmare a tot ce știm că se întâmplă a tuturor catastrofelor, pentru a avea posibilitatea de a ajuta mai bine, de a reacționa mai bine prin mecanismele de ajutor, protecție și prevenție în caz de catastrofe naturale. Și aș vrea să-i dau imediat cuvântul domnului comisar, după care cei dintre dumneavoastră care sunteți deja pe listă și care doriți să puneți întrebări și să avem o dezbatere cât mai fructoasă. Bun venit, domnule comisar, și aveți cuvântul. Stimați colegi, în primul rând, la mulți ani, un an nou fericit, uh, toate cele bune dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. După cum a spus deja doamna președintă, suntem aici pentru a face un schimb de păreri în legătură cu propunerile noastre legate de salvare. M-am întâlnit deja cu mulți dintre dumneavoastră separat, dar E pentru prima dată că vin uh, în mod oficial în comisia dumneavoastră și vă mulțumesc pentru amabila invitație. Vă sunt recunoscător pentru interesul manifestat față de inițiativele Comisiei Europene de consolidare a mecanismului de protecție civilă în Uniunea Europeană de a crea această posibilitate de salvare și apreciez cu adevărat că ați uh, <clears throat> uh, trecut rapid la examinarea propunerii noastre. Dragi colegi, Timpul uh, este esențial. Prioritatea noastră comună e aceea de a consolida acest mecanism cât de curând posibil pentru a preveni, pentru a pregăti și pentru a reacționa în caz de dezastru. Mai presus de toate, să salvăm uh, vieți omenești, existențe pentru cetățenii Uniunii Europene în interesul cetățenilor noștri și, desigur, pentru a apăra mediul înconjurător, pentru că, din păcate, viitorul uh, dezastru natural pândește după colț. Astăzi, știți și dumneavoastră mai bine decât mine, aveți uh, o expertiză deosebită ca membri în comisia dumneavoastră, nu putem să ignorăm faptul că schimbările climatice se întâmplă la momentul actual. Nu putem să ignorăm efectele devastatoare pe care le au aceste schimbări. <clears throat> Nu e vorba de știri false, mincinoase. Și aș vrea să insist asupra acestui aspect. Inundații tot mai dese, furtuni, uh, secete, incendii de pădure, uneori simultan în mai multe țări, și știm foarte bine că dezastrele nu se opresc la nicio frontieră. Mai întâi, catastrofele naturale îi afectează pe oameni, desigur, existența, averea, proprietatea lor, siguranța și sănătatea cetățenilor noastre sunt în joc ca și sectoare vitale economice domeniul forestier, pescuit, agricultură, ca să nu vă dau decât câteva exemple. În al doilea rând, catastrofele naturale afectează mediul înconjurător și în același timp și biodiversitatea. Ecosistemele sunt vulnerabile față de aceste schimbări critice. Animalele și plantele, speciile respective au dificultăți de a se adapta. În al treilea rând, am văzut de multe ori efectul catastrofelor naturale care afectează și patrimoniul cultural. Siturile culturale sunt expuse unor uh, temperaturi deosebite, umidității, precipitațiilor abundente, creșterii nivelului apelor, mării deci, din toate aceste motive, stimați colegi, trebuie să insist că schimbările climatice nu sunt uh, știri mincinoase. E o nouă realitate pentru noi toți și, din păcate, devine deja un nou lucru obișnuit și toată lumea, toți liderii mondiali ar trebui să recunoască această nouă realitate dificilă. Iată de ce noi ca Uniunea Europeană, ca funcționari europeni, ne concentrăm deja și insistăm asupra acordului de la Paris ca singură cale de a contracara această nouă mare schimbare din viețile noastre. Și nimeni nu e imun față de aceste schimbări climatice, nici în nord, nici în sud, nici în est, nici în vest, nu există, de fapt, diviziune. Am văzut în această dimineață chiar la CNN, la BBC World, la alte posturi, ce se întâmplă cu inundațiile catastrofale din California, din Texas, din alte părți. Uitați-vă la continentul european ce s-a întâmplat în 2017. A fost un an uh, extrem de dramatic. incendii de pădure fără precedent în Portugalia, Franța, Croația, Italia, Grecia, chiar și în Irlanda și Muntenegru, în Albania, Tunisia. Știți că acum doi ani ne-am confruntat cu incendii de pădure în Groenlanda. Ceva n-am mai auzit. În Groenlanda incendii de pădure. Și în același timp uraganul Ofelia în uh, Regatul Unit și în uh, Irlanda a dus la inundații grave. Furtuni ucigașe în Grecia, Germania, Polonia, în Cehia, în alte state. Dezastre care au provocat decesul a sute de oameni și pierderi uh, economice, sociale și de mediu masive. Statisticile sugerează aproape 10 miliarde de euro de pagube în Europa în anul 2016. Deci 10 miliarde de euro. Așadar, dragi colegi, dezastrele naturale devin mai frecvente, mai intense, simultane în mai multe state membre, iar efectele lor sunt mai imprevizibile și creează urgențe care depășesc capacitățile și resursele naționale. Chiar în marile noastre state membre. Recent, dezastrele naturale au dovedit că acțiunile preventive și măsurile de pregătire existente nu sunt suficiente. Suntem cu toții de acord că acest lucru e inacceptabil pentru Europa care dorește să apere să-și apere cetățenii. Cetățenii noștri trebuie să ne adaptăm la noile realități, să fim mai bine pregătiți să reacționăm, să prevenim. Cum a spus Jean-Claude, vrem ca Uniunea Europeană să ofere mai mult decât doar condoleanțe când se produc catastrofe naturale. Actualul mecanism de protecție civilă a realizat multe lucruri. În calitate de comisar uh, de resort, mă mândresc foarte mult cu actualul sistem, pentru că am văzut pe teren multe realizări mulțumită acestui sistem și acestor structuri. Dar aceste structuri, sistemul actual, bazat pe contribuții voluntare din partea statelor membre, și sunt uh, recunoscător sincer tuturor statelor membre care au arătat uh, solidaritate față de alții în uh, <clears throat> momente dificile, în situații de urgență. Dar acest sistem cu caracter voluntar și-a atins deja limitele. Ca urmare a noilor efecte ale schimbărilor climatice și pentru că, și vreau să repet, ne confruntăm cu crize multiple, simultane, în diverse țări. În 2017, solicitările de ajutor au rămas fără răspuns. Doar 10 din 17 solicitări, când au fost incendiile pădure, au primit uh, răspunsul cuvenit. Uneori, ajutorul a fost oferit doar mult mai târziu, după ce a trecut situația de urgență. Am văzut asta pe teren și a fost o experiență extrem de dureroasă pentru mine ca funcționar uh, european. Când au avut loc incendiile de pădure în Portugalia anul trecut, chiar și țări cu un trecut solid de solidaritate n-au putut să ajute pentru că au fost copleșite de propriile probleme cu care se confruntau acasă. Și pe baza acestei experiențe dureroase din Portugalia ne-am dat seama din nou că Europa trebuie să mărească răspunsul sau reacția noastră colectivă la dezastre. Iată motivul pentru care în luna noiembrie Comisia Europeană a decis să intensifice mecanismul acesta civil european și să creeze partea de salvare. Și aș vrea să le adresez mulțumiri colegilor mei am adoptat în unanimitate aceste propuneri. Mulți dintre dumneavoastră v-ați familiarizat deja cu aceste propuneri, dar permiteți-mi să subliniez câteva dintre elementele cele mai importante, pentru că am început deja să am multe întâlniri și vizite în statele membre și aș vrea să clarific unele neînțelegeri. Salvarea, în engleză rescue, nu va înlocui ce fac statele membre responsabilitatea primară legată de dezastre naturale continuă să rămână la statele membre. Deci partea aceasta de salvare, rescue, va completa eforturile lor atunci și acolo unde e necesar, atunci și acolo unde resursele și capacitățile naționale nu sunt suficiente. Cu alte cuvinte, salvarea aceasta va fi o plasă de siguranță când ne confruntăm cu situații extraordinare, cu urgențe excepționale, atunci când acestea depășesc uh, capacitățile naționale. Deci e vorba despre o solidaritate europeană în practică atunci când resursele naționale sunt uh, copleșite. Permiteți-mi pe scurt să vă prezintă această propunere legată de salvare. Rescue e o structură bazată pe doi piloni echilibrați și care depind unul de celălalt. Iată de ce mă concentrez pe această legătură puternică între solidaritate și responsabilitate, ambele de importanță egală, pentru că Trebuie să recunoaștem solidaritatea vine împreună cu responsabilitatea. Iată convingerea fermă pe care o și se bazează pe experiența mea în această perioadă extrem de dificilă. Primul pilon al salvării. Prin Rescue, Salvare, Uniunea Europeană va avea propriile capacități de a reacționa la dezastre sub propria comandă și propriul control <clears throat> la trei niveluri într-o structură piramidală. Am alocat deja acest element. În paralel, desigur, vom mări și stimulentele financiare pentru statele membre pentru ca propriile lor capacități să fie puse la dispoziția altora. Vom ajuta statele membre să mențină, să repare să transporte capacitățile naționale când va fi necesar. Așa numitul grup european de protecție civilă. O upgradare a sistemului actual care se cheamă grupul voluntar. Permiteți-mi acum să detaliez puțin în legătură cu al doilea pilon, prevenția și starea de pregătire. Obsesia mea personală. Fără prevenție și pregătire, nu o să reușim nimic. E nevoie de o planificare și coordonare atentă în ce privește eforturile de pregătire și planificare pentru a avea o abordare cuprinzătoare. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Ieri, cercetătorii de la Institutul privind uh, cercetările impactului uh, climatic de la Potsdam, um, un institut uh, foarte cunoscut și respectat din Germania, a publicat un studiu cu privire la riscul tot mai mare de inundații din cauza schimbărilor în tiparele de precipitații. Studiul arată că eforturi puternice de adaptare sunt necesare pe plan mondial, dar și în Europa, în special în Europa Centrală. Adaptare Cercetare, dragi colegi, înseamnă prevenție și pregătire. În prezent, aproape că nu avem niciun rol de jucat în prevenire și uh, pregătire ca instituții europene. Uneori nici măcar nu știm dacă statele membre fac sau nu lucrul respectiv, dar vrem să ne asigurăm că statele membre au uh, evaluări uh, de risc solide și măsuri de atenuare acestora flexibile, inovatoare, adaptabile în planurile de management. Vrem să sprijinim statele membre în eforturile lor în această direcție și de asemenea să le ajutăm să <clears throat> stabilească o cultură comună de prevenire și pregătire. Le vom oferi expertiza prin înființarea unei rețele de cunoștințe de apărare civilă europeană. Și cealaltă parte a propunerii noastre despre pregătire și prevenire cu caracter unic, de mare eficacitate și eficiență, după cum am convingerea fermă, fondurile de investiții și structurale pot sprijini vitale eforturile statelor membre de gestionare a riscului și reducerea riscului, care sunt cheia prevenirii și pregătirii. Și toată experiența noastră ne-a dovedit deja că avem nevoie de această coordonare între diverse fonduri europene pentru a le da statelor membre mai multe stimulente legate de prevenire și pregătire. Și, desigur, statele membre trebuie să fie sprijinite prin toate politice și instrumentele rutite ale Uniunii, să ne gândim la mediu, la climă, sănătate și cercetare ca exemple. În fine, dar nu mai puțin important, rescue se referă la economii de scară. E o definiție a economiei de scară. Trebuie să începești de capacitățile de reacție, cât și pregătirea. Deci rescue se referă la o eficiență maximă cu birocrație minimă. Dragi colegi, Rescue demonstrează angajamentul nostru de a consolida sprijinul Uniunii pentru cetățeni atunci când au loc situații de urgență sau catastrofe care le amenință viața, proprietățile și mediul înconjurător. Știu că mulți dintre dumneavoastră v-ați exprimat interesul și sprijinul. Vă sunt recunoscător pentru eforturile proprii la discuțiile din plenară din decembrie de la Strasburg și apreciez lansarea la momentul potrivit a procedurii legislative. Nu e niciun secret că următorul dezastru poate lovi în orice moment. Este trista realitate. Iată de ce e extrem de important să avem mecanismul consolidat uh, <clears throat> funcțional cât de curând posibil. Vă mulțumesc încă o dată și aștept cu interes comentariile dumneavoastră, sugestiile, întrebările <clears throat> și am convingerea fermă că avem cu toții în comun aceste îngrijorări, aceste preocupări și apreciem nevoia de a intensifica, de a upgrada, de a îmbunătăți sistemul actual și de a sensibiliza publicul în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am auzit atunci când ați vorbit uh, de urgența de a crea un astfel de sistem, de aceea în comisia noastră suntem de plin angajați în a colabora cât mai rapid pe acest proiect pentru a fi gata um, înainte de vara viitoare, când uh, să sperăm că nu va fi cazul, dar poate apar alte astfel de situații. Vom avea, iată, o primă vorbitoare astăzi, doamna Gardini, raportarea noastră pe acest dosar. Mulțumesc, doamn, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare a propunerii. Voi fi foarte succintă, aș dori să formulez mai multe întrebări. Am avut deja ocazia să inițiem dezbaterea și am constatat că și în acest caz există multe similitudini între Parlament și Comisie. Vreau să vă întreb, dat fiind că textul vorbește de discuțiile avute cu statele membre care ar fi făcut să se prevadă și un spital de campanie. Vă întreb, aceste discuții, când au avut loc, cum s-au portat, cum percepeți poziția statelor membre? Iar în ceea ce privește spitalul de campanie, întreb în eventualitatea unei catastrofe majore, care este sigur puțin probabilă, dar care se poate întâmpla și care ar putea eventual să uh, aibă legătură și cu chestiunea siguranței și a luptei antiteror și de aceea vreau să vă întreb dacă acest grup de experți pe salvare care ar trebui să identifice măsurile operative, aceste mecanisme pentru a garanta accesul rapid la aceste mijloace, uh, din cine se compune și cum se desfășoară aceste lucrări. Și apoi, în încheiere, Aș vrea să mă refer și să vă spun că obsesia dumneavoastră pentru prevenția este oarecum și a noastră, lucru dovedit și de activitatea desfășurată între Parlament și Comisie până acum și în acest sens vrem să întreb dacă există informații suplimentare față de cele existente deja pentru că Comisia sigur va putea să solicite statelor membre planuri specifice de acțiune și de pregătire pe termen mediu și lung. Credeți că este un capitol care trebuie să fie aprofundat mai mult? pentru a înțelege mai bine cum se pot ajuta statele pentru a face față unor cheltuieli care se anunță extrem de mari dacă vrem să asigurăm stabilitatea și siguranța teritoriilor noastre, în special cele din uh, sudul Europei care istoric vorbind, sunt mai expuse la catastrofe și dacă se prevăd instrumente care să permită acestor state să abordeze aceste cheltuieli, care să fie, pe de o parte, investiții în dezvoltare, pentru că până acum aceste uh, cheltuieli se regăseau la capitolul de cheltuieli bugetare care trebuiau menținute sub control. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Următoarea vorbitoare este doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră detaliată. Noi am discutat deja această inițiativă a Comisiei și știți că sunt în favoarea oricărei inițiative care poate să fie utile în acest sens, ținând cont și de condițiile meteo extreme uh, pe care le parcurgem datorită schimbărilor climatice, ceea ce în mod clar presupune o abordare mult mai coordonată la nivel UE pentru prevenirea catastrofelor naturale, mult mai coordonată decât până acum. Aș dori să clarificați câteva aspecte, pentru că în opinia mea această propunere trebuie să asigure o reacție adecvată și în statele membre, în regiuni uh, insulare, de pildă, în special în acele insule cu caracterizate de această dublă insularitate. Aș vrea să știu cum se vor aborda aceste chestiuni acolo și cum ne asigurăm că aceste regiuni vor putea beneficia de asemenea de un răspuns adecvat uh, și vor uh, primi de asemenea ajutor în timp util și nu prea târziu. Și o altă chestiune la care s-a referit colega mea în ceea ce privește acest spital de campanie, propunerea, înțeleg eu, este de a avea un astfel de spital care să poată fi uh, desfășurat rapid în teren. Cum va funcționa în practică există deja linii directoare cu privire la uh, desfășurarea de forțe și aveți uh, vreo inițiativă pentru ca acest spital de campanie să poată fi desfășurat atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afară? Mulțumesc, doamna Gerling. Nu dorește, doamna Torres. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că vorbim despre consecințele schimbărilor climatice, pentru că, într-adevăr, prezintă probleme foarte mari, nu doar pentru europeni, ci pentru întreaga lume. Știm foarte bine că schimbările climatice au avut consecințe grave, cum au fost incendiile acelea care au fost menționate de comisar, care s-au produs și în Spania și în Portugalia, secetele, toate aceste lucruri are, au un impact asupra oamenilor și sectoarelor de producție. Trebuie să înțelegem că trebuie să schimbăm metoda de producție tocmai pentru a avea o planetă durabilă. Asta este singurul mod în care putem lupta împotriva schimbărilor climatice. Ce așa să menționez, lucru care n-a fost încă spus aici și care este important, este să luăm în considerare că există refugiați climatici, acele persoane care trebuie să-și părăsească locurile unde trăiesc, datorită faptului că nu au acces la resurse naturale și nu mai pot trăi în zonele respective și sunt obligați să se deplaseze. Deja 200 de persoane au murit anul acesta în Marea Mediterană, în Europa. Și această criză e o criză umanitară, o criză a valorilor profunde și o realitate care, cu care ne confruntăm în fiecare zi. Refugiații din Siria au venit aici pentru a fugi de un conflict armat, dar la bază există și o problemă care s-a concretizat datorită lipsei apei deci și aceasta este o consecință a schimbărilor climatice cauzate de acest model de producție care este devastator. În decembrie anul trecut s-a semnalat într-o, într revistă că cerințele de azil, cererile de azil ar putea să crească în Uniunea Europeană în cazul în care nu reușim să reducem gazele cu efect de seră la timp și schimbările climatice se accelerează. Din mai multe motive. Pot crește cu 180% cererile de azil dacă încălzirea globală se produce în mod rapid. Și exact cu asta ne confruntăm. Și aș vrea să întreb Comisia dacă are în vedere aceste scenarii dacă le ia în considerare, dacă ia în considerare posibilitatea creșterii numărului de refugiați climatici. Punctual, la ce vă gândiți să faceți în acest sens? No, Mr. Lise. Mulțumesc, care cuvântul acum, domnul Lize. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră și pentru propunere. Cred că ați prezentat lucrurile așa cum trebuie pentru că avem nu doar probleme prin efectele schimbărilor climatice, ci probleme diferite, dar iată că și schimbările climatice au un rol. Eu susțin uh, de principiu această propunere a Comisiei Europene și v-aș ruga să veniți cu clarificări pe două aspecte. În primul rând, de ce este atât de greu să fie puse la dispoziție capacitățile naționale? Spuneați că în cazul anumitor catastrofe Rusia sau alte state non-UE pot uh, interveni cu ajutare mai rapid decât uh, state membre. Asta nu se poate, nu? Trebuie să putem să punem la dispoziție ceea ce există și dacă nu e suficient, atunci abia să intervine capacități europene. Dar nu înțeleg de ce este așa de greu să fie motivate statele membre în a ajuta în interiorul Uniunii Europene, dacă state din afară o pot face mai repede. Și în al doilea rând, cum uh, puteți uh, face ca să vorbim uh, într-adevăr despre prevenție? Pentru că există greșeli de management, incendieri intenționate și cred că trebuie să facem tot posibil pentru ca incendiile acestea până la urmă să mai aibă loc din capul locului. Mulțumesc foarte mult, doamna Capezon. Președinta, comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, o să încep prin a vă spune, așa cum am spus și în plenară, că mi se pare o inițiativă acceptată. Vorbim despre schimbarea, prevenirea schimbărilor climatice, dar și pe, despre combaterea acestora. Capacitatea de acțiune a statelor membre este depășită, având în vedere amploarea acestor fenomene meteorologice cu care ne confruntăm și de aceea este important să înțelegem, da, statele membre fac tot ce le stă în putere, dar nu pot face destul. Și cred că ar trebui să existe o acțiune la nivel european. Vreau să mă axez în special pe nevoia de a înțelege că regiunile din Europa sunt afectate în mod diferit. Ați menționat centrul Europei, uh, există incendii în sud și avem nevoie de o hartă a riscurilor pentru a putea anticipa instrumentele necesare. Trebuie să studiem diferitele riscuri și trebuie să avem în vedere care sunt uh, posibilitățile regiunilor. Și vreau să subliniez și mecanismul de compensare. Cred că va trebui să fie modificat în propunere. În comisia vorbește de fondul de solidaritate și având în vedere cele întâmplate în Spania, în special, dar și în alte regiuni, vă pot spune că acest calcul făcut pentru a putea participa la fondul de solidaritate este greșit. Este un calcul al PIB-ului global al regiunii, dar regiunile sunt mari, există mulți locuitori și dacă sunt ar, aceste regiuni mari ar putea să ajungă să fie beneficiari în detrimentul regiunilor mai mici. Dacă nu schimbăm modul de calcul, avem de-a face cu o discriminare. Și să vorbim și despre criterii de mediu. Există parcuri naturale în Spanie care n-au avut fonduri suficiente n-a fost un criteriu pentru a beneficia de fondul solidaritate când ar fi trebuit să beneficieze de protecție din partea Uniunii Europene. Deci cred că trebuie să modificăm aceste lucruri unde există uh, și în încheiere o întrebare din partea mea cu privire la nevoia de coerență la nivelul tuturor instrumentelor europene. Având în vedere că schimbările climatice afectează sănătatea, economia și deplasările oamenilor, credeți că e nevoie să existe un organism, o structură care să coordoneze toate acțiunile care țin de schimbări climatice la nivel european? Eu cred că ar fi o idee foarte bună. Inițiativa spitalului de Campo este o idee foarte bună pentru a răspunde în cazul crizelor, cum a existat anul trecut cu Ebola și alte crize similare. Mulțumesc! Mr. Peterle. Domnul Peterle. Mulțumesc foarte mult! Am uh, trăit, iată, și uh, un an cu mari dificultăți, uh, am asistat la incendii, inundații, secetă. Însă nu au fost probleme cu furtuni. În Slovenia s-a creat un hangar aerian care practic a fost <coughs> pulverizată. Deci e nevoie de a crea un sector mai amplu decât tipica protecție civilă și și în domeniul construcțiilor trebuie făcut în așa fel încât să se respecte niște standarde mai stringente. Astfel ca din punct de vedere al prevenției să construim mai solid. În ceea ce privește patrimoniul cultural și păstrarea peisajului. Avem nevoie de un mecanism mai precis și aș dori să formulez o întrebare. La ce noutăți să ne așteptăm în ceea ce privește incendiile de păduri, care până la urmă sunt nucleul problemei? Eu cred că activitatea dumneavoastră în acest domeniu trebuie comunicată bine, pentru că avem nevoie de acest lucru în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnul Gramaticos che se corectează, doamna președinte. Mulțumesc. Inițiativa dumneavoastră, domnule comisar, pentru consolidarea solidarității europene în cazuri de catastrofe este una foarte bună, care merită sprijinită de toată lumea. Și există întotdeauna așa un decalaj și în ceea ce privește birocrația. Sperăm că aplicarea se va face bine. Și m-aș referi și eu la două aspecte. Este vorba de consolidarea capacităților de a acționa imediat în a aborda catastrofa și, pe de altă parte, de a crea capacitățile necesare și pentru prevenție în toate statele. Și acest ultim aspect este extrem de important. Ați spus că catastrofe naturale, din păcate, vor apărea în odeauna și în viitor, însă trebuie să facem tot posibilul în a evita catastrofele datorate intervenției umane. Vedem uh, că au loc inundații la Atica, au avut uh, loc astfel de um, exemple foarte tragice la noi în Grecia. Și doamna Dali s-a referit la acest lucru. Domnule comisar, este important că atunci când există mecanisme de solidaritate în Europa, să ne gândim întotdeauna și la insule, la, acestul, la acest caracter insular. Există insule mari și insule mici. Și dacă nu ținem cont de acest lucru, atunci ajutoarele nu vor ajunge niciodată la locuitorii acestor insule. 1,5% din uh, PIB este pragul de declanșare a Fondului de Solidaritate, ceea ce este o problemă pentru insule. Draghi, o insulă extrem de frumoasă pe care vă invit să o vizitați. Aici au avut loc catastrofe, inundații. Dar această insulă, iată, se află într-o regiune care o defavorizează pentru că uh, apartenența la această regiune face ca acest fond de solidaritate să nu poate fi declanșat și în această situație se află și alte insule. Și apoi și altceva. Fondurile structurale, domnule comisar, sunt foarte importante pentru regiuni, însă insulele deseori sunt foarte mici și au și mijloace limitate și de aceea au și probleme în a pune în aplicare astfel de inițiative. În planurile dumneavoastră țineți cont în mod uh, special de fondurile structurale. Însă cum ne putem asigura că micile comunități de pe insule nu vor fi dezavantajate? Iar tot în ceea ce privește prevenția, cum intenționați să includeți aici și uh, administrațiile locale? tocmai în cazul insulelor uh, foarte îndepărtate. Și ajung la final, domnule comisar, Sper că se va ține cont și de toate aceste chestiuni și că vom putea um, să vă felicităm pentru toate eforturile pe care le depuneți. Mulțumesc foarte mult. Iată, deci, domnule comisar, mult interes care a fost manifestat pentru aceste teme, așadar vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. pentru intervențiile dumneavoastră pozitive și pentru întrebările pe care le-ați formulat. Permiteți-mi să răspund în limba mea maternă pentru a fi mai precis. Am să mă refer direct la întrebările doamnei raportor Gardini. E bine, o mare parte a acestei propuneri se referă și la epidemii și la rolul pe care îl vor avea și mijloacele noastre în ceea ce privește aceste spitaluri mobile, lazareturi, care să poată interveni direct în cazul unor astfel de necesități. Nu știu dacă știți, dar există în parte deja în cadrul uh, sistemului actual, uh, așa numitul EU Medical Corps. Uh, eu personal am fost și coordonator pe Ebola și cu ajutorul acestui instrument s-au putut obține rezultate foarte bune, ca de pildă în cadrul febrei galbene din Angola și iată că am uh, tras învățăminte foarte bune de pe urma acestor intervenții. Deci vom pleca de la ceea ce s-a învățat până acum pentru a putea lucra și mai eficient pentru a putea desfășura aceste spitale de campanie în momente în care un stat membru se confruntă de pildă cu o catastrofă naturală sau poate și cu un atac terorist. Există deja și multă expertiză ce experiență în acest sens și cred că împreună cu alte mecanisme ale Uniunii Europene am putea să acționăm mai bine printr-o misiune coordonată. Însă vreau să mai clarific încă ceva. Partea de salvare, rescue în engleză, nu este un substitut pentru răspunderea statelor membre. Este o completare v-am uh, transmis o diagramă în care figurează o piramidă. Poate că ați văzut deja această schemă unde se prevede că partea aceasta de salvare se bazează pe anumită structură. La nivelul 1 uh, intervine răspunderea statelor membre, apoi uh, extinderea actualului sistem de protecție cu acest grup de protecție civilă și ulterior mai intervine și această plasă de siguranță. Este important ca lucrul acesta să fie clar. Deci ceea ce vom construi, ce vom crea, nu reprezintă soluții minune unde se ignoră mijloacele naționale, ci Trebuie ca aceste lucruri să fie privite ca o completare a capacităților naționale. Și nu pot decât să fiu de acord cu faptul că prevenția și uh, pregătirea sunt esențiale. Este până la urmă singura speranță de a aborda schimbările climatice în definitiv. Și această propunere, sigur, nu este izolată de alte acțiuni politice ale Uniunii Europene. Colaborăm strâns, de pildă, cu domnul Phil Hogan și cu doamna Corina Crețu, care lucrează pe fondurile europene și structurale. Și cred că prevenția, pregătirea și finanțarea uh, finanțarea, de pildă, se va face în mare parte din fondurile structurale. De aceea este nevoie și de o coordonare între comisari. E vorba ca uh, să fie susținut acel stat membru care se confruntă cu o problemă plecând de la propria planificare națională, încercând uh, să fie îmbunătățită și prevenția și pregătirea pentru astfel de catastrofe naturale. În Grecia, de pildă, se tot vorbește de o temă, de teritoriile de teritorii și de pregătire împotriva incendiilor de pădure. Iată că prin intermediul fondurilor structurale, în colaborare cu administrația locală, s-a referit la ceea ce s-a referit și domnul Agramaticakis, s-ar putea asigura îmbunătățirea acestei prevenții și pregătiri pentru incendiile de pădure și este important ca acest lucru să se facă cât mai curând. Doamna Dalia a formulat o foarte bună întrebare legată de caracterul insular întrebarea dacă această propunere ține cont și de situații de catastrofe în, pe insulele continentului nostru. Știți probabil că în afara competențelor mele se află și alte fonduri disponibile pentru insule. Știu prea bine că acest lucru nu este suficient. Salvarea, așadar, poate interveni aici cu caracter complementar în anumite regiuni insulare pentru probleme care nu au fost încă rezolvate, plecând de la actualele mijloace de care dispune Uniunea Europeană astăzi. Ați mai întrebat și de spitalele de campanie. Deci avem experiență deja din EU Medical Corps, care va fi, iată, îmbunătățită și prin acest uh, rescue. Pentru că problema la EU Medical Corps este că multe state membre nu fac parte din această structură, pentru că a fost o inițiativă voluntară. De aceea, dacă toate statele membre uh, și celelalte care participă la protecția civilă, precum Norvegia, Islanda, Turcia, Firom, Serbia, atunci posibilitățile vor fi mult mai extinse de a putea face ceva prin intermediul sistemului în, cadrul, în cazul unor catastrofe naturale sau a unor posibile atacuri teroriste. Într-o primă fază, cel mai important este să poată fi construit la fața locului un astfel de spital mobil. Da, doamnă Torres, nu pot să fiu decât de acord cu dumneavoastră. Asistăm uh, deja de pe acum uh, la noul val de refugiați climatici. Am văzut acest lucru peste tot deja, în Africa, în Asia. Oamenii fug datorită schimbărilor climatice. Am fost acum un an în Etiopia și am văzut acest lucru și acolo. Și de aceea Uniunea Europeană l-a contrazis radical pe domnul Trump în ceea ce privește evaluarea dânsului cu privire la schimbările climatice, pentru că schimbările climatice nu sunt fake news. Noi uh, insistăm asupra respectării acordului de la Paris în toate acțiunile întreprinse de comisie și de aceea toată lumea la nivel global trebuie să facă tot posibilul pentru a ne asigura că putem restrânge efectele schimbărilor climatice. Nu putem face acest lucru singuri. Am făcut deja foarte multe în calitate de Uniune Europeană. Toată lumea ne privește ca avangardă și de aceea putem solicita și celorlalți să facă ceva în această direcție. Deci suntem uh, pregătiți în ceea ce privește acordul de la Paris și cred că există și declarații în acest sens uh, a politicienilor din statele membre um, pentru o consolidare până la urmă a acestui acord. Dragi colegi, am discutat deja acest lucru și această chestiune la care v-ați referit este foarte importantă. În momentul de față, mijloacele naționale nu sunt disponibile atunci când e nevoie. Exemplu Portugaliei, de pildă. Dar abia acum trei luni au fost acele probleme. Și această, acea experiență din acele zile a fost una foarte dureroasă în Portugalia. Portugalia a declanșat acest mecanism european, din păcate, a fost o alertă roșie în toate țările care ar fi putut interveni și care ar fi putut uh, transmite sau trimite avioane pentru stingerea incendiilor. În acele zile mă aflam în Franța, la Nîmes, practic unul dintre centrele cele mai performante în ceea ce privește protecția împotriva și combaterea incendiilor de pe continentul nostru. Însă toată lumea din Franța spunea că și Franța se confruntă în momentul respectiv cu realitățile dure și nu mai poate trimite alte capacități în uh, străinătate pentru care are nevoie de toate aceste mijloace. Vorbim în calitate de responsabil politici. Niciun om politic nu poate ignora aceste situații rapoartele care vin din partea experților și să aleagă să transmită astfel de resurse în afara țării, fie că este vorba de Grecia, Croația, Italia, Spania. Și am luat notă de faptul că Portugalia, într-adevăr, a rămas singură, izolată, pentru că nu exista un mecanism care să permită să fie ajutați dincolo de capacitățile și resursele naționale. nu existau mecanisme care să permită acordarea de asistență prin intervenția altor state membre. Iată, deci, rolul Rescue. Rescue ar putea să permită să acționăm în momentul în care toate capacitățile și resursele naționale se dovedesc insuficiente. Din păcate, Există mai multe țări care s-au confruntat cu aceleași probleme sau se confruntă cu aceleași probleme în același timp, tot mai datorită uh, schimbărilor climatice. Asta a spus de altfel și dumneavoastră. Resursele naționale nu puteau fi distribuite în afara statelor membre individuale pentru că statele membre nu puteau să-și uh, ignore propriile nevoi. Și exact aici trebuie să ne asigurăm că avem această plasă de securitate, această resursă suplimentară care să poată fi folosită. Nu este vorba de creșterea birocrației, nu avem nevoie de personal la fața locului. Fiecare stat membru, prin intermediul planului său național, are personal suficient în acest sens. Și când avem de-a face cu incendii, avem nevoie de elicoptere echipate cu tunuri de apă care să fie resurse europene, care să facă parte din uh, dotare europeană și care să poată interveni la nevoie în ceea ce privește lupta împotriva incendiilor de pădure. Aveți dreptate în anumite țări din motive care țineau de lipsa, să spunem, unei diferențieri făcute între regiuni. Au existat uh, incendii criminale care uh, se bazau tocmai pe aceste slăbiciuni. Prin intermediul acestor fonduri structurale, statele membre vor avea finanțarea necesară, vor putea implementa politici pentru a putea asigura că astfel de incendii criminale nu se mai produc. Το rescue είναι κάτι ξεχωριστό. În ceea ce privește fondul Solidaritatea, rescue e altceva, e diferit. Fondul Solidaritate ține de competențele doamnei comisar Crețu. Însă eu am să spun niște lucruri simple, am să fac o comparație între fondurile care au fost uh, cheltuite prin Fondul Solidaritatea, în special în cazul inundațiilor care ne-au afectat în ultimii 5 ani și ce s-ar fi întâmplat dacă aceste fonduri ar fi fost folosite pentru pregătire, prevenție. Există un studiu care arată clar că am fi avut nevoie de fonduri mai puține, că am fi putut să evităm victimele și pierderile. Deci, în loc să se dea bani în fondul Solidaritatea, eh, mai bine ar fi să se financeze pregătirea și prevenirea. Sigur, nu spun că fondul Solidaritatea nu trebuie să fie finanțat, nu trebuie să fie alimentat, pentru că, evident, eh, a fost folosit și va fi folosit. Și doamna Crețu uh, oferă un răspuns de fiecare dată situațiilor punctuale. A fost în Galicia, în alte regiuni din Portugalia, tocmai pentru a putea face o evaluare directă pentru mobilizarea acestui fond pentru solidaritate în cazul anumitor nevoi. Dacă apar noi elemente, sigur că le putem examina împreună, dar aș vrea să insist totuși asupra aspectului acesta care mă interesează eforturile de prevenție, de prevenire. E mai bine să previi decât să fie nevoie să vindeci. E mai bine să acționezi din timp decât să aștepți să se întâmple ceva după care să vii cu fondul Solidaritatea. Pentru că asta, conform studiilor, ar duce la o mai bună gestionare a fondurilor europene. În ceea ce privește observatorul acesta pentru schimbări climatice, domnul comisar Caniete, precum și serviciile care țin de portofoliul său, urmăresc toate aceste fenomene și de aceea am spus că noi am fost pionieri în ceea ce privește implementarea acordului de la Paris pentru schimbările climatice. Comisia este întotdeauna deschisă oricăror inițiative care vizează să consolideze competențele serviciilor pentru a răspunde incidentelor cauzate de schimbările climatice. Formul prim minister Odi, ne, θα χρειαστούμε να αναβαθμίσουμε. Apoi, trebuie să consolidăm toate aspectele care țin de amenajare urbană și urbanism prin intermediul fondurilor europene și în special a celor structurale. Aceasta este de altfel o realitate prin colaborarea cu comisarul Hogan și doamna comisar Crețu sub forma unei umbrele care va permite o coordonare a tuturor acțiunilor, astfel încât fondurile europene să poată lua în considerare și acțiunile de pregătire și prevenție pentru catastrofele naturale. Și apoi, prin intermediul Rescue, putem arăta că noi, ca instituții europene, Uniunea Europeană, nu suntem doar un mecanism birocratic ce se ocupă doar de hârtii și e departe de nevoile cetățenilor. Uniunea Europeană are un chip, un chip care permite o legătură directă, o solidaritate, ajutor de fiecare dată când se produce o catastrofă naturală în Europa. Trebuie să ne convingem cetățenii că solidaritatea există și este prezentă de câte ori e necesară și că oamenii n-au dreptate când se gândesc că suntem îndepărtați de problemele lor. Rescue este un exemplu elocvent în acest sens și aș vrea să menționez aici cazul țării mele, care cu doi ani în urmă s-a confruntat cu niște incendii catastrofale. Prin declanșarea mecanismului actual au fost transmise două avioane, unul un italian și unul francez. Și la momentul respectiv, opinia publică și-a modificat punctul de vedere asupra instituțiilor. Cetățenii, de rând, au simțit că Europa a fost alături de ei în momentele acestei esențiale ale combaterii incendiilor. De aceea spun că rescue este foarte important, pentru că poate ajuta la oferirea de asistență în cazul catastrofelor naturale și, fără îndoială, acesta devine un instrument politic ce ne permite să transmitem următorul mesaj. Instituțiile europene au un chip și sunt aproape de cetățeni.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 Știm ce s-a întâmplat în Londra, știm cu toții, ne-ați menționat și dumneavoastră. E vorba de un eveniment extrem de important. Ei bine, domnul Biancovska se ocupă de acest dosar și serviciile sale pregătesc în momentul de față o propunere referitoare la rezistența clădirilor. Implicarea Rescue reprezintă un răspuns imediat în cazul unei probleme. Rescue nu poate lua locul altor servicii, altor structuri, mai ales în ceea ce privește reglementările referitoare la rezistența clădirilor. Domnul Gramaticachi s-a pus o întrebare. Ați făcut o serie de observații referitoare la fondul acesta, solidaritatea, care sunt foarte importante pentru noi. Doamna Crețu este oricând deschisă pentru a discuta cu guvernele naționale, cu autoritățile locale, regionale. Cum să creștem aceste fonduri? E o discuție în curs și trebuie să fie luate în considerare aceste lucruri în cadrul viitorului CFP, mai ales în ceea ce privește prevenția. În anumite țări, cum ar fi Germania, principala responsabilitate ține de regiuni, e la nivel regional. Astfel că regiunile sunt principalul nostru aliat în eforturile noastre de prevenire a acestui gen de situații. Am stabilit deja contacte cu autoritățile locale, regionale. Am fost la Hanovra, la Brem, la Hamburg, tocmai pentru a discuta la nivelul regional genul acesta de subiecte. Am discutat cu ministrul de resort din Luxemburg, astăzi în Bulgaria, dat fiind că suntem sub președinția bulgară, se desfășoară astfel de discuții. O să merg în Finlanda, o să merg în Danemarca pentru a discuta și a îmbunătăți propunerile în acest sens de la nivelul autorităților locale și chiar naționale. Vă mulțumesc din suflet. Cred că această dezbatere a fost una constructivă. Am luat notă de toate preocupările dumneavoastră și sper că am reușit să vă răspund la toate întrebările, astfel încât să vă conving de faptul că rescue este mai necesar ca niciodată pentru a evita o altă nouă catastrofă naturală în Europa. Doar așa putem arăta toți împreună că Europa are un chip uman. Mulțumesc! Thank you very much, Commissioner, for your... Mulțumim foarte mult pentru hotărârea cu care ați răspuns pentru buna propunere. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a vă sprijini în întreaga, în, în toate aceste eforturi. În cazul răspunsului la, la resursele naturale, catastrofele naturale, mă scuzați. Mulțumesc, încă o dată vreau să vă spun că sunt oricând gata și deschis să ne întâlnim cu oricare dintre dumneavoastră dacă sunt lucruri de clarificat și putem discuta orice noi sugestii pentru a îmbunătăți propunerea. Sunt ferm convins că înțelepciunea colectivă bate întotdeauna înțelepciunea individuală. Mulțumim, domnule comisar, dragi colegi, după cum v-am spus, va exista o inversare a subiectelor de pe ordinea de zi. Trecem acum la discuția referitoare la situația medicamentelor pentru copii în UE. Domnul Andrei Andrei are cuvântul din partea Comisiei. Uh, uh, uh, Bună ziua, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului. Am o scurtă prezentare pe care aș vrea să o fac înainte de a intra în detalii. Ce vă pot spune este că, în general, în domeniul farmaceutic, legislația europeană se axează pe inovații, pe medicamente, siguranță, eficiență, calitate. Însă companiile farmaceutice se axează mai degrabă pe piața pentru adulți nu, și nu se gândesc la nevoile copiilor. Acesta a fost, prin urmare, obiectivul regulamentului pediatric aplicabil din 2007. Anul trecut, Regulamentul respectiv a îndeplinit, a împlinit 10 ani de când uh, era în vigoare. În raport, raportul pe care l-am publicat în octombrie anul trecut, am inclus analize și rezultate ale studiilor de impact pentru primii 10 ani de existență ai regulamentului. Și am încercat să vedem care sunt factorii relevanți pentru acest regulament. Am luat în considerare cerințele formulate de Parlament în rezoluția sa din 2016 decembrie. În acest raport se arată că s-au înregistrat progrese, cercetările pediatrice au fost stimulate, există mai multe informații referitoare la aceste produse pentru copii, mai multe produse sunt acum autorizate pentru copii. Testele clinice au crescut în mod semnificativ în ultimii 10 ani ca număr. Și conform raportului, acestea există peste 50 de studii cu copii și acest număr va crește odată ce uh, se va, va intra în aplicare noul regulament. Regulamentul privind testele clinice, cu accentul pus pe protecția copiilor, va îmbunătăți aceste teste uh, cu transparență și va permite uh, copiilor și părinților acestora să aibă cunoștință mai clară asupra situației. În următoarea perioadă sau în această perioadă s-au autorizat 260 de noi medicamente pentru copii Am avut peste 1000 de acorduri în 2017, 131 dintre care au fost și finalizate. Deci vedeți că lucrurile evoluează. În această perioadă s-au finalizat studii și cercetări clinice Există mai bune informații referitoare la produsele pediatrice datorită uh, broșurilor însoțitoare. Sigur că produsele pediatrice de pe piață și modul în care sunt acestea folosite sunt influențate de mai mulți factori. Uh, de exemplu aspecte care țin de rambursare, implementarea la nivel național. Mai mult, doctorii nu pot trece de îndată la noi medicamente autorizate. Există o anumită inerție la nivelul uh, rețetelor. Uh, raportul ne-a permis să identificăm domeniile în care regulamentul pediatric nu poate avea un impact semnificativ, în special am văzut că medicamentele pediatrice țin de evoluția medicamentelor pentru adulți. Adică cercetările pediatrice poate că nu iau în considerare toate nevoile pediatrice care există. Există boli uh, specifice pentru copii, cancerul la copii sub 15 ani este mult mai puțin frecvent decât în rândul adulților. Reprezintă 1% doar din toate cazurile de cancer. Însă este principala cauză de deces la copii între 1 și 14 ani și de aceea respectivele boli sunt considerate a fi boli rare care trebuie să fie acoperite de regulamentul aferent. Înainte de a propune o schimbare legislativă în regulamentul privind medicamentele pentru copii, trebuie să vedem cine, industria, pacienții, profesioniștii în sănătate, care grup, eventual autoritățile, cum să combinăm sinergiile între efectul regulamentelor pediatrice și celelalte regulamente pentru a asigura un echilibru de obligații și inițiative, inclusiv scutiri, exclusivități pe stații de piață, elemente SPS, pentru a asigura disponibilitatea medicamentelor pediatrice. Deci, Comisia conform principiului mai bune legiferare, a efectuat o evaluare a medicamentelor, a legislației în materie de medicamente pediatrice cu opțiuni pentru a, viitor pentru cele două instrumente, acte normative. nu e suficient ce s-a făcut până acum, e nevoie de un pas suplimentar. Doar combinând legislația pediatrică și așa numită legislație orfană o să dă o soluție adecvată pentru problemă și o să ne permită să identificăm soluția adecvată. Cu toate acestea, vreau să spun clar că asta nu înseamnă că nu facem nimic concret uh, pentru a contracara imediat problemele identificate în raport, lipsa de cercetare privind cancerele pediatrice. Deci întreprindem acțiuni. Aici aveți o listă pe ecran, acțiuni care au început, modificări la EMA ale Uh, unor scutiri pe clasă de produse care va intra în vigoare în acest an 2018 va obliga companiile să se implice întotdeauna în discuții cu Comitetul Pediatric de la Agenția Medicamentelor când dau medicamente anticancer. În acest context vreau să subliniez și responsabilitatea industriei, companiile farmaceutice, societatea civilă, responsabilitatea lor trece dincolo de litera legii. Nu e nicio justificare având în recunoștințele din ultimul deceniu în ce privește dezvoltarea sau elaborarea de medicamente anticancer la adulți care să nu fie utilizate și la copii. Comisia împreună cu Agenția Europeană a Medicamentului va organiza în 2018 un atelier cu toate părțile interesate pentru a vedea ce acțiuni concrete se pot adopta pe termen scurt pentru a îmbunătăți situația medicamentelor pediatrice implicarea și contribuțiile constructive ale tuturor părților și subliniez ale tuturor părților reprezintă cheia succesului. Promovăm și această agendă la nivel internațional. Suntem în contact strânse cu agenția de resort privind alimentele și medicamentele din SUA, și organizăm un atelier la care vom discuta cooperarea pe mai departe în eforturile noastre de implicare comună și de promovare împreună a acestei agende. Înainte de a mă opri, să nu uităm de niște inițiative importante ale Comisiei care au potențialul să încurajeze cercetarea în combaterea cancerului pediatric, acțiunea europeană privind bolile rare și cancerele rare rețeaua de referință europeană pentru bolile rare și complexe sunt platforme care elaborează orientări, uh, instruire, schimb de informații, consultanță pentru pacienți, facilitarea pentru utilizarea de big data și culegerea de probe. E și un loc în care putem dezvolta noi idei și E vorba de boli care afectează populația de copii care suferă de cancer și încercăm să cooperăm cu Agenția Europeană a Medicamentului și să facem această verigă cât mai solidă. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru comentarii și întrebări. Thank you very much for your presentation. Mulțumim pentru prezentare. Acum, colegii care doresc poți. Doamna Grostet mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt încântată că avem acest schimb de păreri după prezentarea raportului comisiei. A fost raportare la regulamentul privind medicamentele pediatrice și așteptam de mult timp acest raport. S-a pierdut mult timp, după părerea mea. Deci mă bucur că totuși există niște propuneri. Subliniez că regulamentul mai întâi a dat roade parțială, spune, permițând să încurajeze elaborarea de noi medicamente pentru copii, am văzut, nu când ne-a fi dorit sau nu în măsura dorită, dar raportul comisiei stabilește un diagnostic bun al situației. Regret doar că tratamentul propus nu e mai concret, chiar dacă există câteva propuneri. Sunt mulțumită să văd că acest raport reia unele elemente conținute în rezoluția parlamentară votată de noi anul trecut cum ar fi lipsa de considerare a principiului mecanismului de acțiune la bolile acute atunci când laboratorul au decizia de a face sau nu un plan de investigație pediatrică. Aici se pot face progrese. SUA ne oferă un exemplu BLUN. Trebuie să luăm act de acest lucru. Am subliniat o problemă aparte a cancerelor pediatrice. Tocmai s-a vorbit din partea Comisiei un domeniu terapeutic uh, <clears throat> mult neglijat, care permite să sublinieze una dintre lacunele esențiale ale aplicării regulamentului. Dezvoltarea pediatrică, mă spune, pură, care să nu se lege de un program pentru adulți. Prea adesea, atunci când boala nu există la adulți, pur și simplu nu există nicio terapie dezvoltată pentru copii. După părerea mea, raportul demonstrează de asemenea că ar trebui să luptăm mai bine împotriva utilizării a inadecvate <clears throat> medicamentelor, să evaluăm uh, măsurile de stimulare. Stimulente utile au fost create, dar ar putea, cred eu, să fie mai bine calibrate pentru a încuraja și mai mult dezvoltarea pediatrică. E adevărat, mai sunt multe de făcut. Promisiunea Comisiei de a <clears throat> aprofunda legăturile între regulamentul pediatric și cel privind medicamentele orfane în vedere că multe cancere pediatrice sunt și boli rare, pentru mine e un lucru extrem de interesant. Raportul conține multe elemente care trebuie dezvoltate. Se vor organiza ateliere care vor asigura dialogul între pediatrii, asociațiile pacienților, comisie și sper și Parlamentul nostru Cred că e un lucru extrem de important și rămân mobilizată, desigur, alături de colegi și colegi pentru a concretiza cât mai bine concluziile din acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumim. Acum, doamna Capezon. Mulțumesc, doamna președinte. Mai fi mulțumesc reprezentantului Comisii pentru critica constructivă conținută în raport care a fost prezentat astăzi. Regulamentul a dus la diverse autorizări pentru copii, dar în continuare acestea sunt mai degrabă rare, așa cum a subliniat clar raportul Comisiei. Uh-huh. Și pe la propria necesitate Au fost luate în considerare în special evoluția rapoartelor pentru adulți, dar nu s-a evoluat foarte mult în ceea ce privește nevoile specifice ale copiilor. Există posibilitatea care a fost menționată aici cu privire la termenele pentru autorizații, dar există mecanisme de acțiune care pot fi puse în aplicare în cazuri excepționale, dar, cum a spus doamna Grostet, trebuie să vedem cum putem uh, să ne asigurăm că se fac mai multe studii pentru aspecte prioritare pentru copii. Părerea mea este că modelul actual de stimulente trebuie să dacă îl îmbunătățim neapărat, nu cred că va duce la rezultate concrete. Trebuie să venim cu un nou model de cercetări în ceea ce privește cancerul copiilor, în rândul copiilor. Avem resurse importante folosite în cercetare și cred că ar fi important ca Uniunea Europeană să poată stabili aceste capaci- capacități, aceste, aceste aspecte prioritare. Există medicamente orfane. N-am înțeles de ce nu se fac mai multe eforturi pentru a crea genul acesta de medicamente pentru copii ca și pentru adulți. Cred că ar trebui să revizuim regulamentul în întregime pentru că eu cred că ar trebui să limităm utilizarea excesivă a medicamentelor pentru adulți în rândul copiilor. Eu cred că acest regulament ar putea să aducă schimbări în situația copiilor. Și reprezentantul Comisiei a spus că trebuie ca industria să fie responsabilizată și să fie invitată să facă mai multe cercetări specifice pe eh, bolile copiilor. Comisia, EMA, trebuie să se implice și să oblige, practic, să se facă studii și cercetări în domeniul pediatric. Autorizarea de comercializare pentru medicamente de uz pediatric nu cred că ar trebui să mai fie analizată pentru a vedea ce probleme concrete are, pentru că cred că ar fi interesant să creștem numărul de autorizații. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mr. Lee. Mulțumesc, doamnă Liză. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare și pentru proiectul de raport. E foarte clar, se vorbește mult despre ce anume trebuie să reglementeze Europa și ce anume nu ar trebui să reglementeze. În cazul medicamentelor pentru copii există un regulament european, dar nu există progrese Cazurile sunt foarte puține și de aceea este important să se colaboreze în domeniul cercetării. Nici nu pot sublinia suficient de des acest lucru și cred că acest lucru trebuie să fie clar pentru toți cei din comisie și nu numai. Aș dori să o felicit pe doamna Grostet pentru că dânsa a fost raportoare pe acest dosar și Într-adevăr, s-au întâmplat uh, multe, au apărut uh, multe medicamente datorită acestui regulament care n-ar fi existat fără aceasta și asta este partea bună a lucrurilor și ar trebui să apreciem acest lucru și să prezentăm și în exterior uh, lucrurile așa cum stau. Poate că există niște exemple concrete pe care ni le poate oferi Comisia uh, cu vindecări de copii care acum 10 ani n-ar fi avut nicio șansă. Asta trebuie să prezentăm pentru a le explica oamenilor despre ce este vorba. Partea negativă este aceea că, în special în cazul cancerelor la copii, progresele sunt foarte puține. Și cred că aici un apel adresat industriei uh, este sortit eșecului. Există și la nivelul industriei oameni care vor să facă ceva, dar până la urmă există și acționariatul care vrea să vadă banii și dacă nu există posibilitate de câștig, nici nu se vor face investiții. Și de aceea, haide să nu fim naivi, industria vrea să câștige bani și fie cadrul uh, de reglementări este în așa fel conceput încât să se poată câștiga bani cu astfel de cercetări pentru cancerul la copii, sau nu. De aceea suntem oarecum uh, sceptici uh, dacă ar trebui să operăm modificări legislative. Poate că orientări uh, din partea ei ar fi suficiente, însă noi trebuie să venim cu anumite prevederi pentru ca cei din industrie care vor să se implice să și poată face acest lucru cu aprobare din partea acționariatului. Acum, Cred că și colegii din domeniul cercetării uh, trebuie motivați uh, pentru că oricât uh, eforturi am face noi, pentru anumite chestiuni specifice nu va exista un uh, scenariu de business. Există posibilități mai bune de a ajuta copiii care nu se referă neapărat la medicamente noi, ci prin intermediul utilizării actualelor medicamente cu mai puține chimioterapie. Dar aici este nevoie de cercetare, cercetare care trebuie să beneficieze de finanțare la nivel european, pentru că și aici este valabil dictonul că statele membre nu pot face singure acest lucru. Este multe domenii pe care le susținem uh, Uh, unde cheltuim mulți bani și unde ar putea, uh, de fapt, statele membre să facă acest lucru. Dar în ceea ce privește sănătatea copiilor, uh, cancerele la copii, e nevoie de acțiune europeană și de aceea ar trebui să fie o prioritate europeană la nivelul cercetării, cel mai bine de pe acum, dar cel târziu atunci când, vom, când veți veni cu noul program cadru în domeniul cercetării. Pentru că dacă noi nu reușim să combatem îmbolnăvirile de cancer la copii, atunci nu vor reuși nici statele membre singure și de aceea Comisia trebuie să calce pe accelerație pentru ca acest domeniu să fie mai bine susținut. Mulțumesc. Doamna Dali, acum. Grazie, Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, Aș vrea să le mulțumesc celor de la Comisie pentru prezentarea raportului privind progresele înregistrate în ce privește medicamentele pediatrice în ultimii 10. E pozitiv să auzim despre progrese înregistrate în acest domeniu important. Am auzit despre autorizarea de noi medicamente pentru copii în special. Dacă ne gândim la regulamentul pediatric, cred că putem afirma că E un regulament care îi ajută cu adevărat pe copii să aibă acces la anumite tipuri de medicamente. Cu toate acestea, după cum am auzit, sunt și aspecte mai puțin favorabile în ce privește bolile rare și cancerul. Prin urmare, sunt probleme grave de care trebuie să ne ocupăm imediat. trebuie să vorbim și despre progresele terapeutice la bolile care afectează pe copii și, de asemenea, în legătură cu bolile rare, specifice pentru copii. Prin urmare, aici, în acest domeniu, trebuie să avansăm cu dezvoltarea de medicamente pediatrice care să le fie destinate copiilor. ferm. Și e nevoie de studii și cercetări suplimentare, dar cred că e nevoie și de acțiuni mai bine coordonate între agențiile europene, industrie și cercetători. Un alt aspect care mă îngrijorează e accesul copiilor la tratament și la medicamente împotriva cancerului. Nu pot să accept că avem tratament pentru copii mai puțin avansat decât tratamentul pentru adulți. Nu înțeleg cum s-a ajuns la astfel de situație în ultimul deceniu. De exemplu, aș vrea să aud comentarii de la comisie în legătură cu acest aspect. Am auzit recent că cercetătorii care se ocupă de cancere la copii încercă să găsească noi metode de tratare a cancerului la copii și cu toate acestea s-au lovit de obstacole din uh, dispozițiile regulamentului pediatric. Un aspect s-a considerat că e depășit. Mi se pare că o problemă majoră. După cum a spus și unele colege, cred că și comisia trebuie să-și folosească influența, dar și timpul pe care îl mai are rămas din mandat pentru a deschide accesul copiilor la medicamente mai eficace împotriva cancerului, dar și pentru a dezvolta cu eficacitate medicamente specifice destinate copiilor, mai ales pentru așa numitele boli orfane. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie, grazie Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu Comisiei pentru acest raport și pentru autocritica făcută care reflectă nevoia de a face viitoare investiții în cercetare pentru a crea medicamente pentru copii. Din acest punct de vedere, sunt într totul de acord cu cele spuse de colegul Lise că acesta trebuie să devină o adevărată prioritate a activității noastre și a Comisiei, dincolo de activități care poate sunt mai puțin relevante. Nu o să repet lucrurile care au fost deja spuse de alți colegi, însă aș vrea să subliniez un aspect și să pun o întrebare concretă. Din datele pe care le avem, reiese că ar exista un dezechilibru între medicamentele orfane și medicamentele pentru copii. Progresele sunt semnificative în domeniul primei categorii față de cea de-a doua. Adesea, aceleași companii farmaceutice au renunțat la crearea de medicamente orfane pentru a se alătura stimulentelor făcute pentru certificatul de protecție suplimentar. CPC-ul protejează toată familia de produse care țin de o direcție de dezvoltare specifică, iar stimulentele pentru medicamentele orfane se limitează la protecția utilizării ca medicament orfan. Și asta arată o slăbiciune a stimulentelor pentru medicamentele orfane. Care sunt motivele care fac ca aceste medicamente pediatrice să nu fie atrăgătoare? Ce măsuri aveți în vedere, dacă aveți în vedere astfel de măsuri? Thank you very much. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, Domnul director uh, Res de la Comisie are cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi să vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte interesantă. După cum a spus doamna Grosteci, Atelierele sunt deschise participării deputaților. Din momentul în care cunoaștem datele, o să vă transmitem informațiile. și ce a spus doamna Caves e foarte interesant. Cum dezvoltăm modelul de cercetare? E important de spus că deja finanțăm încă din uh, programul pentru 2020, probabil că nu e suficient. Inițiativa novatoare legată de medicamente și investiții în acest sens. Avem rețele de testare pediatrice destul de solide pentru a încerca să reunească oamenii de știință pentru testele clinice. Nu e suficient, după cum știți, să se definească problema de cercetație și trainingul și capacitatea de a mm, trata cu copiii, lucru mai dificil decât cu adulții de multe ori domnul Lizer am vorbit despre ce putem oferi ca exemple, ce schimbare în accesul la terapii. Cred că vom încerca să <clears throat> întocmim o listă cu exemple. Are dreptate pentru că cel mai bine se poate învăța din exemple. Să vedem cum merg lucrurile în practică și o să vă transmitem în continuare niște studii de caz pregătite împreună cu colegii de la Agenția Europeană a Medicamentelor. Ați spus întrebarea potrivită, dacă avem suficiente inițiative să încurajăm industria să se implice în proces, să nu uităm că pe lângă regulamentul medicamentelor orfane și pediatrice, elaborăm și noi sisteme, un alt program Prime legat de medicamente pentru nevoile neacoperite când industria vine cu produse noi pentru nevoile încă neacoperite, să le includem în sistem pentru a ne ajuta să evaluăm mai bine și mai rapid și mai concret. În legătură cu cercetările legate de bolile rare, doar acum câteva săptămâni, Comisia a publicat un nou apel pentru cercetare în domeniul bolilor rare care încearcă să reunească resurse din statele membre și din Uniunea Europeană și rețele, cum ar fi rețeaua afacerilor europene în domeniul pediatric și rezultatul acestui apel în câteva luni să ne arate dacă putem uh, conlucra și să reunim resursele pentru a intensifica această activitate. În legătură cu ce a spus doamna Dali, cum pot aceste activități de cercetare să uh, dea un impuls regulamentului, e aspectul major, cum putem pe de o parte să ne asigurăm că există modele de cercetare și că sunt echipe și rețele și infrastructura care să facă și munca concretă ce a spus domnul Caputo despre medicamentele orfane și pediatrice. Sunt una dintre chestiunile cheie pe care vrem să le acoperim în evaluare. E foarte important de văzut cum uh, combinarea celor două regulamente poate să ajute sau, din potrivă, să nu ajute la atingerea obiectivului. Adică să mărim accesul pacienților cu nevoi speciale, populația cu nevoi speciale să aibă un acces sporit la medicamente. Iată ce am dorit să mergem împreună și sperăm că până în 2019, cum anticipăm acum, să putem reveni la dumneavoastră cu un raport detaliat al Comisiei în legătură cu aceste două regulamente importante. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă și, după cum am mai spus, Acum e momentul să trecem la treabă. Avem accent pe termen scurt, apoi pe termen mediu, pentru a avea rezultatele și a continua să lucrăm în avantajul pacienților, dar trebuie ca toată lumea să se implice, inclusiv Parlamentul European. Vă mulțumesc. Președinte, vă mulțumim și noi și pentru participare la dezbatere. Acum trecem la un alt punct de pe ordinea de zi reguli și principii generale legate de me- mecanisme de control din partea statelor membre, exercitarea Comisiei de uh, competențe de pune în aplicare. E un proiect de avis. Uh, doamna Adela este raportor și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. E bine să ne pronunțăm acum în legătură cu o propunere a Comisiei Europene de modificare a regulamentului care stabilește reguli și principii generale legate de control de către statele membre în ce privește competențele de execuție din partea Comisiei. Ideea este de a răspunde la problema lipsei de decizii din partea statelor membre în legătură cu chestiunea adesea delicate, delicate, adesea cu conotații politice. Vreau să reamintesc ce a spus președintele Juncker în discursul cu privire la starea Uniunii septembrie 2016 am auzit cu toții, sunt convinsă că suntem de acord ce a spus comisarul, denunțând atitudinea statelor membre care în multe situații nu își asumă responsabilitățile și impun comisiei să facă acest lucru în locul lor. Din păcate, de la aplicarea acestei proceduri am constatat niște blocaje în adoptarea de poziții. Aceste crize au arătat că sistemul e șubred și mai ales au dus la transformarea unor debatici uh, politice, deși ar fi trebuit să rămână pur tehnice. Deci trebuie să evităm acest lucru cu orice preț pe viitor. Cred că propunerile făcute de comisie merg în direcția cea bună și permit, de fapt, o mai bună responsabilitate și responsabilizarea statelor membre în adoptarea de decizii. Toate acestea, unele aspecte încă se mai pot îmbunătăți, în special în ce privește transparența. Ce vreau să promovez ferm prin acest raport? De fapt, sunt convinsă că în legătură cu subiectele delicate, cum ar fi fiscalitatea, sănătatea consumatorilor, securitatea alimentară și protecția mediului înconjurător, nu doar că statele membre trebuie să-și asume răspundere, ci în special să le trans- să acest lucru cetățenilor. Doar prin consolidarea acestei transparențe și printr-o mai bună informare în legătură cu procesele decizionale din Uniunea Europeană vom uh, menține încrederea cetățenilor europeni. Iată motivul pentru care vă propun o divulgare a voturilor atât în comisii cât și în comitetul de apel cu explicarea motivației statelor membre. E bine de asemenea să punem în aplicare niște campanii de informare pe scară mai largă în legătură cu procesele decizionale și analiza riscurilor, ca și repartizarea rolurilor între organele științifice oficiale în senul Uniunii, agențiile europene și instituțiile europene, ca și statele membre. ideea de a divulga voturile și de a le cere statele membre să justifice voturile va permite, de asemenea, celor din urmă care erau prezente, dar au dorit să se abțină de la vot, să explice totuși poziția adoptată. După părerea mea, e o mare diferență între a nu fi prezent și a fi prezent, dar a te abține de la vot. Abținerea de la vot, care e o alegere politică, nu trebuie prin aceasta să paralizeze sistemul după cum se întâmplă tot mai des în ultimul timp. Iată de ce sprijin abordarea Comisiei în acest sens. Dar trebuie să fim atenți. E nevoie de prudență în propunerile noastre pentru a nu dezechilibra complet un sistem care, reamintesc, în marea majoritate a situațiilor funcționează. În fine, pentru a respecta democrația, mi se pare important să ne asigurăm că Parlamentul este întotdeauna informat în același timp cu Consiliul. Și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mă adresez acum raportorul din umbră. Va interveni prima doamna Kadenbach. Da, și mulțumesc foarte mult. Pot să susțin în mare parte explicațiile doamnei de la Hei. Eu cred că în ultimii ani, în special în ceea ce privește OMG-urile și glifosatul, am constatat că a existat această situație de inactivitate care a afectat procesul decizional. Principalele puncte au fost evidențiate de vreau să reiau transparența pe parcursul întregului proces, pentru că constatăm tot mereu că la nivelul comisiilor de experți sunt reprezentate alte poziții decât se comunică spre exterior. Foarte multe tatonări politice care nu ne permit să vedem care este poziția generală a statelor membre față de anumite teme. Și um, asta este puțin uh, problema, pentru că în cazul Comisiei pentru Apel nu cred că va rezulta o schimbare. Pentru că e vorba de funcționari uh, care trebuie să aibă un mandat, uh, n-au libertatea de a decide. Uh, eu cred că mm, opinia publică trebuie inclusă în întregul uh, proces decizional și, decizional și evident și Parlamentul. De aceea nu înțeleg de ce Comisia în această a doua rundă vrea doar să consulte Consiliul. Eu cred că în acest sens ar trebui să existe și o opinie calificată a Parlamentului. Mai avem uh, timp până pe 18 ianuarie pentru a înainta amendamente. Cred că vom redacta și noi câteva pentru că este important să ajungem la o schimbare a situației. În principiu a funcționat, dar acolo unde nu uh, a funcționat, au apărut probleme care sunt tot uh, mereu uh, amânate și înțeleg Comisia de ce nu vrea să uh, a fi arătată cu degetul la final. Mulțumesc, doamna Gerling. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea desfășurată, pentru că a menționat foarte clar care este opinia dânsei, care în foarte mare parte uh, este susținută și de grupul nostru. Există o anumită ambiguitate care se folosește și în formularea care se referă la acest al doilea nivel, la Comisiei de Apel. Eu cred că uh, Aici procesul trebuie întărit. Poate că statele membre, după prima comisie de apel, s-ar putea să-și modifice poziția care ar oferi încă un nivel de discuție și posibilitatea de a merge către un consens. Dar în același timp, dacă schimbarea metodei de vot, care este principala cheie acestei propuneri, ar funcționa, atunci de-al doilea, cea de-a doua comisie de apel nu va mai fi necesară. Și de aceea aștept cu interes dezbaterea cu raportorii din umbră, pentru că s-ar putea să putem veni cu o poziție nuanțată pe care să o propunem. Și sunt perfect de acord că nu ar trebui să eliminăm întregul sistem, este vorba doar de 2%. Știm că comitologia nu funcționează bine în toate privințele, dar în mare parte da. De aceea salut partea cu transparența, pentru că este cheie, iar cu modificarea uh, metodei de vot, cred că lucrurile vor funcționa. Mulțumesc, doamna Riz. Mulțumesc, doamnă președintă. Știu că pe durata intervenției domnului Juncker privind statele națiunii am avut mari discuții legate de glifozat, am încercat să vedem cum să rezolvăm lucrurile, poate să aruncăm din nou problema mâinile comisiei. Prin urmare, primesc cu satisfacție propunerile comisiei și ajustarea propusă de doamna Delae, poate cu câteva soluții pragmatice, pentru că există multe dosare unde nu, nu s-au luat hotărâri, mai ales uh, dosarele care revin la noi în ceea ce privește securitatea alimentară. Mă refer la glifosat, care era problema cea mai emblematică în ceea ce privește OMG-urile și așa mai departe. Deci, sunt de acord cu metoda de vot și de calcul, dar ideea de a reforma comitetele de apel în instanțe politice de soluționare a dezacordurilor, dacă experții nu au reușit să ajungă la o soluție, guvernanții trebuie să-și asume răspunderea. Flexibilitatea adusă la nivel politic trebuie să fie adecvată. nu are rost să urcăm prea sus. Uh, conflictele se rezolvă cât mai aproape de sursă. Publicitate, da, transparență. Dar întotdeauna trebuie să subliniem aceste lucruri, deci uh, transparența votului în aceste comisii de apel, cetățenii au dreptul să știe ce propun și ce susțin guvernanții lor. Există o serie de state membre care deja fac acest lucru, printre care și al, ale noastre. Am același scepticism ca doamna de la E în ceea ce privește ideea de a forța Consiliul să ia un aviz. Dacă nu se ajunge la un acord în apel, trebuie să există o va fi destul de dificil să se ajungă la o decizie comună dacă până atunci nu s-a reușit. Deci, în afară de chestiunile de ajustare, de formulare, pentru a scurta anumite termene, sunt de acord cu toate propunerile făcute aici. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Te întreb dacă mai dorește și altcineva să intervine. Dacă nu, doamna Hockey din partea comisiei. Sau altcineva? Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc colegilor care au intervenit. Constat de altfel că doar femei au intervenit. Poate că e un semn, poate nu. Dăm cuvântul comisiei, nu? Da. Comisia. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Pot fi foarte succint. Am auzit că se manifestă multă susținere la nivel general, atât din partea doamnei raportor, în primul rând, dar și din partea celorlalți membri, în ceea ce privește direcția și spiritul din propunerea Comisiei. Noi vrem să abordăm problema acolo unde există una și să nu creăm uh, impresia că punem sub semnul întrebării întregul sistem ca atare, regulamentul cu privire la comitologie, nu este cazul, nu este obiectivul nostru. S-a manifestat multă susținere și în amendamentele care își propun să întărească transparența. Profit de ocazie pentru a explica un lucru, pentru că unul dintre amendamente se referea la informare simultană a Parlamentului și a Consiliului. Acest lucru este deja garantat în baza actualului regulament, de îndată ce Comisia transmite documente sau uh, proiecte de acte de punere în aplicare către statele membre, se face în paralel și către Parlament. A fost o întrebare de ce avem nevoie de Consiliu dacă funcționează diferitele um, majorități, atunci când se trece la vot, sigur că dacă funcționează la vot nu mai e nevoie să interpelăm încă o dată Consiliul uh, a, adresarea către cea de doua rundă pentru Comisia de Apel nu este obligatorie. Uh, Când vorbim despre comitologie, Comisia este controlată de statele membre, nici măcar de către Consiliul. Și de aceea ați văzut probabil că în propunerea Comisiei, Consiliul nu este formal implicat în această procedură în ceea ce privește cea de-a doua Comisie de apel, conform situației juridice. Uh, de aceea, Consiliului revine un rol, dar nu strict în procedura de comitologie. Mă voi opri aici și evident că rămânem în continuare la dispoziția dumneavoastră. Euh, nu, <laughs> Madame de la ei. Și acum, doamna de la ei. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că am intervenit înaintea comisiei. Am luat notă de toate observațiile colegilor, care sunt convergente, aș spune, și care doresc să facem eforturi colective fructuoase. Răspunderea noastră, în calitate de deputați, este să ne asigurăm că toate deciziile care pot fi luate pe viitor, chiar cele mai dure și problematice, care câteodată ne găsesc pe poziții divergente, să fie făcute, să fie luate în cea mai mare transparență și să uh, ne apropie de cetățenii europeni, pentru că această lipsă de transparență nu face decât să-i descurajeze și să-i îndepărteze de Europa. Rămân la dispoziția colegilor și o să discut cât de curând cu raportorii fictivi pentru a ajunge la o concluzie pe raport. Mulțumesc! So, thank you very much. Uh, we have a deadline for amendments 18. Mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 18 ianuarie și pe 27 februarie vom vota în Comisia ENVI. Cu asta se încheie ordinea noastră de zi pentru astăzi și văd că trebuie să revin la negocierile interinstituționale în curs. În primul rând, în ceea ce privește LULUCF, pe 14 decembrie, în cursul dialogului formal, în ceea ce privește reducerea emisiilor din LULUCF, Parlamentul și Consiliul au găsit un acord politic care acoperă toate chestiunile rămase în discuție. Pentru silvicultură, compromisul include flexibilitatea pentru suprafața de pădure gestionată și la nivel forestier se include e inclus un text de compromis cu privire la suprafet, determinarea suprafețelor și se specifică că ar trebui să se bazeze pe perioada de referință 2000-2009 și că ar trebui create prin intermediul unor acte delegate. În plus, pachetul include și un compromis în ceea ce privește zonele umede, iar contabilitatea pe acest sector va deveni obligatorie pentru perioada 2020-2030, cu excepția situației în care colegiuitorii amână includerea obligatorie cu 5 ani. În ceea ce privește regulamentul privind partajarea eforturilor, a avut loc un al treilea trialog formal. Am fost în măsură să confirmăm că rezultatul întâlnirilor tehnice cu privire la mai multe propuneri de compromis, printre altele titlul regulamentului, includerea acestor terenuri uh, umede. Apoi discuterea cu privire la traiectoria pe termen lung, flexibilitatea ETS, conformitate și alte aspecte. Instituțiile au avut uh, discuții de ansamblu pe mai multe acorduri de pachet, explorând opțiuni de texte de compromis. În pofida dialogului și a deschiderii comisiei și a ambilor colegiuitori în a găsi un acord final. Discuțiile au eșuat în final. Dat fiind faptul că nu a existat o nouă ofertă din partea președinției estone de a transfera data de începere de la 1 iunie, uh, iulie 2019 pentru ceea ce privește rezervele și posibilul surplus care să fie avut în vedere la revizuirea regulației, raportorul s-a consultat cu raportorii din umbră într-o procedură scrisă înainte de Crăciun și marea majoritate a fost în favoarea acceptării negocierii propuse. Coreperul urmează să adopte probabil pe 17 ianuarie acest acord și în această situație votul în cadrul ENVI va avea loc în reuniunea asta de pe 24 ianuarie. În ceea ce privește pachetul deșeuri, cele șasele trialog informal, Ehm, aici uh, instituțiile au convenit un acord pe întregul pachet, inclusiv obiective și derogări, în special s-a găsit un acord în ceea ce privește obiective obligatorii pentru utilizarea și reciclarea deșeurilor municipale și deșeurilor din ambalaje și reducerea deșeurilor depozitate în depozite de gunoi. Deșeurile alimentare au fost incluse în directiva cadru cu un obiectiv indicativ și colegiuitorii au creat o serie întreagă de clauze de revizuire cu privire la țintele pentru 2024, regulamente specifice cu privire la procedurile extinse și responsabilitățile, o pietră de bază au fost de asemenea agreate. Iată, deci, informațiile cu privire la negocierile în curs. Iar cu acestea încheiem ordinea noastră de zi pentru astăzi. Aș dori să vă reamintesc că avem pe 15 ianuarie și o reuniune extraordinară la Strasburg, iar pe 24-25 ianuarie urmează reuniunea noastră ordinară aici la Bruxelles.